Colleagues, may I ask you to take seat? Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Rog celor de la, rog pe cei de la presă să părăsească sala după primele minute în care le permitem uh, să îl fotografieze și să-l filmeze pe domnul comisar de senat, dar după aceea vă rog să vă îndepărtați de prezidiu și acum uh, câteva anunțuri. Doresc să-i rog pe participanți să nu ocupe locuri care revin clar altora și doresc să vă anunț că această audiere poate fi ascultată din sala Ian 4Q1 și pe internet în direct. Și, având în vedere că la alte audieri au fost probleme cu aplauzele în timpul audierii, amintesc tuturor că doar eurodeputații pot aplauda dacă doresc. Acum, doamna Olshock și cu mine vom conduce această audiere conform regulilor de procedură și aș dori mai întâi să urez bun venit domnului comisar desemnat Vladis Dumbrovskis la această audiere interesantă și importantă în fața celor două comisii reunite, ECON și EMPLO. Așa cum știți, Scopul audierii este să permită Parlamentului de a-și exersa dreptul prevăzut de tratat, să voteze noul colegiu de comisari și să audieze fiecare comisar pentru a evalua prestanța comisarului desemnat în funcție de competența generală, angajamentul european, competența personală și uh, implicarea personală, capacitatea de comunicare și prioritățile politice și contribuția la agenda generală strategic, strategică a noii comisii. Aș dori să vă amintesc faptul că înainte de audiere, domnul comisar desemnat Dombrovski s-a răspuns în scris la un chestionar Răspunsurile scrise au fost distribuite membrilor în toate limbile și, conform procedurii, candidatul uh, a făcut o declarație de interese și Comisia Afacerilor Juridice a indicat că nu are observații în legătură cu declarația de interese a comisarului desemnat. Această dezbatere va fi structurată ca de obicei. Mai întâi Domnul comisar desemnat va putea face o prezentare introductivă de maxim 15 minute și la sfârșit va avea 5 minute pentru observații finale. Între cele două, membrii vor pune 45 de întrebări. Pentru fiecare se prevăd 3 minute, 1 minut întrebarea și 2 minute răspunsul doresc să amintesc eurodeputaților că principiul celor trei minute va fi aplicat strict pentru a permite tuturor colegilor să-și pună întrebările. Acum aș dori să atrag atenția asupra faptului că interpretarea este disponibilă în 22 de limbi, deci tot, toți oratorii pot să vorbească în limba maternă. Și așa cum am spus și la alte audieri, vă rog să nu vorbiți prea rapid pentru a permite interpretării uh, să aibă loc la niveluri optime. Acum, în, dacă trecem la substanță, domnul comisar Dombrovskis are în cadrul comisiei sarcini importante și anume să ghideze Uniunea Economică și Monetară, să facă guvernanța mai coerentă, mai eficientă, mai democratică și să facă față crizei economice actuale prin uh, stabilitate, creștere și coeziune socială. Comisia Econ a făcut multe eforturi pentru a contribui din partea Parlamentului uh, la agenda spre o Uniune economică și monetară reală și alături de dumneavoastră și ceilalți comisari de resort trebuie să identificăm cele mai bune modalități de a folosi flexibilitatea pentru a atinge echilibru între stabilitate și creștere și uh, investiții și reforme structurale, să relansăm coordonarea politicilor economice și să găsim o foaie de drum pentru o mai bună integrare pentru uh, a răspunde asimetriei existente între competențele exclusive UE în politica monetară și competența de coordonare în politica economică. În fine, trebuie să consolidăm dimensiunea socială um, în cadrul uh, noul cadru de guvernanță, Parlamentul a cerut un nou pact social european. Și acum dau uh, cuvântul doamnei copreședinte Marita Ulskog pentru a continua această introducere. Vă mulțumesc. Câteva observații în numele Comisiei de Ocupare în limba mea maternă, în suedeză. EUs inre marknad eh, med fri rörlighet är en grundbult Libera circulație stă la baza Uniunii Europene și uh, poate garanta creșterea și uh, locurile de muncă de care are nevoie Uniunea Europeană. Dar pentru ca piața să funcționeze în mod eficient, Uniunea trebuie să ofere garanții pentru a-i proteja pe lucrători. Avem nevoie de o piață unică care să nu permită dumpingul, reducerea drepturilor sociale aceasta este o amenințare care poate plana asupra convențiilor colective. Cred că avem nevoie de cele mai bune condiții, de cea mai bună comunicare între parteneri pe piața muncii și trebuie să se respecte autonomia acestora. Există diferite situații care arată că unele condiții nu sunt întotdeauna acceptate la nivel european. Se constată faptul că acesta este un exemplu inacceptabil în, în calea liberei circulații. Unele întreprinderi se folosesc de lacunele care există în legislația europeană mm, și acest lucru este inacceptabil. Președintele Juncker a spus în discursul său introductiv în fața Parlamentului că directiva privind detașarea lucrătorilor trebuie reexaminată și mai bine pusă în aplicare trebuie ca această directivă să nu permită existența unui dumping social în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană toată lumea trebuie să fie plătită la fel pentru aceeași muncă. Domnul Dombrovskis va, se va ocupa de dialogul social la nivel european și uh, Comisia a fixat anumite obiective, ne-a făcut anumite promisiuni. Trebuie să se garanteze buna funcționare a dialogului social, trebuie să se permită um, să se ia noi măsuri dacă lucrurile nu funcționează suficient de bine. Statele membre nu trebuie să-și facă concurență um, pe baza reducerii uh, drepturilor lucrătorilor. Domnule Dombrovski,